the president. Domnul președinte. Good afternoon, colleagues. The session... Bună ziua, stimați colegi. Sesiunea care se suspendase pe 16 a fost redeschisă. Vă rog să luați loc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, stimați colegi. Stimați colegi, vom începe în curând sesiunea plenară. Prin urmare, vă rog să luați loc.